Pe ordinea de zi este raportul domnului Joseph Zayer cu privire la, la competența de delegare legislativă și are cuvântul atunci raportorul în prima instanță. Vă rog. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Sefcovic uh, alelnök úr. Sok... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Domnule vicepreședinte Multă lume începe să vorbească despre raportul său spunând că este o temă extrem de importantă. Să știți că și eu cred același lucru despre raportul meu, dar cred că am mult mai multe motive să spun acest lucru despre raportul meu decât alți colegi, pentru că tema pe care o dezbatem astăzi, și anume competența de delegare legislativă, este poate unul din cele mai importante Um, unul din cele mai importante noutăți aduse de tratatul de la Lisabona, dar de care se vorbește foarte puțin. Cei care au criticat tratatul de la Lisabona au vorbit de o lipsă a democrației. Eu cred că un, acest raport este unul din cele mai importante rapoarte care vorbește despre drepturile extinse ale Parlamentului. Deputații care sunt aleși direct de către cetățeni pot de acum, obținând, bineînțeles, mandatul cetățenilor, să decidă despre uh, deciziile de aplicare pe care le ia Comisia Europeană și pot controla toate hotărârile Comisiei sau pot de asemenea să formuleze o obiecție. De foarte multe ori se spune că odată cu tratatul de la Lisabona, numărul procedurilor de codecizie s-a uh, sporit domeniile în care Parlamentul are codecizie s-a extins. Este adevărat ce se spune, dar în același timp există și o schimbare calitativă care vine exact din delegarea acestor competențe legislative, adică subiectul nostru de astăzi. Datorită unei lupte îndelungate pe care noi și alți colegi în Parlamentul European au purtat-o de mult timp, am ajuns acum la următoarea stare de fapt deciziile pe care le ia Comisia Europeană în domeniul delegat de competențe pot fi controlate de către Parlament. Foarte multă lume va spune însă că acest control este de fapt vechi, exista deja de mai de mult. Este adevărat, dar trebuie spus că mm, acest control a era făcut în cadrul unui, uh, unei cooperări interinstituționale și nu printr-o procedură comunitară. Această nouă posibilitate care ne revine prin articolul 290 al Tratatului de la Lisabona va facilita foarte mult activitatea Parlamentului în următorii ani și o va schimba foarte mult, mai ales dacă noi, deputații, vom ști să luăm în serios acest drept și vom deveni cu adevărat co-legislatori pentru ca și non-experții și ascultătorii care poate se uită acum la noi să, înțelege despre ce, să înțeleagă despre ce este vorba, vreau să vă explic pe scurt. Este vorba de o încercare de a completa deficitul democratic, de a crea o punte peste această problemă pe care o aveam înainte în domeniul uh, deficitului democratic. Iar Consiliul nu poate reglementa toate problemele singur. Parlamentul are reuniuni plenare o dată pe lună și câteodată sunt situații cum e cea de astăzi în care nu toți deputații pot fi prezenți. Cu toate acestea, Parlamentul controlează în continuare acele probleme care sunt delegate Comisiei Europene. Începând de acum, aceasta va fi posibil, iar în raportul meu eu am încercat să clarific cum Parlamentul poate să-și respecte acest drept și, în același timp, cum poate să mm, se ridice la nivelul așteptărilor și obligațiilor care decurg din tratatul de la Lisabona pentru ca să-și poată face datoria să-și îndeplinească activitatea sa obișnuită. Tratatul de la Lisabona presupune, bineînțeles, o colaborare strânsă cu Comisia și cu Consiliul, însă drepturile se regăsesc acum la organele legislative, deci la Consiliu și la Parlament – Vreau să vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi, tuturor pentru colaborarea cu mine și vă mulțumesc și pentru atenție. Mulțumesc, spune doamna președinte, pentru uh, Comisia Europeană vorbește acum domnul uh, Șefciovici. Vă rog. Thank you very much, uh, Madam President. Mulțumesc mult, doamna președinte. Mulțumesc domnului Sayer pentru un raport de foarte mare calitate. Noi, Comisia, apreciem foarte mult sprijinul pe care ni l-a oferit Parlamentul pentru abordarea orizontală față de actele delegate. Bineînțeles, legiuitorul este liber în totalitate să reglementeze toate chestiunile legate de acte delegate, însă avem nevoie de linii orient de orientare pentru a evita fragmentarea. Am spus asta în comunicarea Comisiei în decembrie, pentru a indica legiuitorului care ar fi uh, calea cea mai bună pentru abordare practică pentru o viitoare legislație. Doresc să subliniez că noi sprijinim o înțelegere comună, un acord interinstituțional chiar între cele trei instituții implicate în actele delegate. Acest lucru va duce la ordinea necesară în elaborarea legislației. Pe fond, reiterez faptul că noi, Comisia, salutăm raportul, poate nu suntem de acord pe anumite chestiuni specifice, însă avem obiective comune. Precizie, eficiență, transparență, un echilibru echitabil și clar de prerogative. Dacă îmi permiteți, voi fi mai concret. Acum, aș dori să fac niște comentarii foarte scurte în legătură cu anumite părți ale raportului. Când e vorba de articolul 290, alineatul 2 și natura sa limitativă, aici avem de-a face cu o diferență de abordări când e vorba de mijloacele de control ale legiuitorului asupra actelor delegate. Însă nu vom intra în controversa juridică. Nouă ni se pare important să căutăm soluții practice dacă se ajunge la legislația propriu-zisă. Când e vorba de durata delegării, aici salutăm ideea renoirii tacită exprimată în raport ni se pare o chestiune extrem de constructivă și putem spune că o soluție de acest gen a fost găsită deja în cadrul mai multor dosare legislative. Un alt comentariu concret în legătură cu durata dreptului de a obiecta. Aici uh, cred că suntem în uh, perfect acord suntem de acord cu părerea raportorului formula standard două luni cu o posibilitate de extindere uh, încă două luni suplimentare. Acest lucru este bine și sper că în viitor vom ajunge la un consens între cele trei instituții. Și am văzut uh, foarte multe exemple pozitive în legătură cu felul în care au fost puse în aplicare aceste prevederi în viața de zi cu zi. În ceea ce privește procedura, aici am avut exemple în trecut că dacă e vorba de siguranța alimentară sau siguranța uh, jucăriilor, uneori avem nevoie de proceduri foarte urgente și cred că trebuie să găsim ceva mai, uh, mai ferm decât aprobarea anuală făcută de raportor, cu dimensiunea de urgență mai uh, definită. Noi credem într-o abordare pragmatică pentru că Parlamentul împreună cu Comisia au făcut uh, mult efort în legătură cu aproximarea, alinierea a 250 de dosare legislative. Și credem că prioritatea ar trebui să fie în acele domenii care până acum nu au fost aliniate procedurii de reglementare cu control înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Pe acesta ar trebui să ne axăm E un efort enorm, însă trebuie să ne gândim cum să facem acest lucru în modul cel mai pragmatic posibil. Mulțumesc! Er Mulțumesc acum uh, din partea Comisiei Envi. Are cuvântul președintele, domnul Leinen. Yeah, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Parlamentul European a așteptat acest moment uh, foarte mult timp pentru a fi în fine la nivel de egalitate cu Consiliul de Ministri în ceea ce privește controlul uh, actelor delegate către Comisia Europeană. Pentru a vă da un istoric, în anul 2008 au existat 6.000 de acte delegate, deci un munte, aș putea spune, de norme care au trebuit să treacă prin procedura de comitologie, deci ca legislație secundară prin comisie, Parlamentul neavând prea multe drepturi în această procedură. Am fost doar informați, dar nu am fost colegislatori. Iată ce a schimbat așadar tratatul de la Lisabona. Acum suntem la nivel de egalitate cu Consiliul în ceea ce privește controlul actelor delegate și dorim să facem uz de acest drept și să ne arătăm la înălțime. Domnule comisar, aceasta înseamnă că dacă dumneavoastră pledați uh, pentru necesitatea unei urgențe, noi trebuie să fim informați la fel de repede, la fel de repede cum informați Consiliul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Leinen. Iar acum ajungem la vorbitorii în numele grupurilor. În primul rând, în numele PPE, domnul Coelio, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, stimați colegi, mai întâi aș vrea să-l felicit pe domnul Saer, pe colegul nostru, pentru raportul excelent pe care ni l-a înaintat. Tratatul de la Lisabona a sporit puterile și competențele Parlamentului European, așa cum s-a spus, și a sporit rolul controlului democratic al uh, organismului legislativ. De aceea, nu doar îl felicităm pe domnul Sayer, dar ne bucură faptul că acest sistem a pus capăt uh, sistemului uh, de procedură prin uh, um, comitologie, care durează de atâta vreme. Acum vom putea să răspundem într-adevăr problemelor folosindu-ne de prerogativele acestui for așa cum trebuie. Actele delegate ne oferă o marjă de flexibilitate importantă și este bine că avem acum o serie întreagă de competențe mult mai bine definite. Și suntem, într-adevăr, acum pe picior de egalitate cu Consiliul, așa cum spunea și domnul Saer. Aș vrea să mă refer la câteva aspecte pe care le consider cele mai importante din acest raport. Mai întâi, domnule, doamnă președinte, ideea că respindem, respingem orice fel de prevedere care să presupună obligații suplimentare asupra organismului legislativ în baza articolului 290 trebuie subliniată. Apoi, recomandarea de transmitere rapidă a tuturor documentelor și informațiilor cerute este de asemenea un element important. Și al treilea lucru de semnalat este că toate versiunile lingvistice și subliniez toate versiunile lingvistice trebuie prezentate înainte de a începe examinarea documentelor. Mulțumesc, doamnă președinte. Alianța Socialist. Mulțumesc și anume acum în numele socialiștilor și democraților, fiindcă că domnul Rapca nu este aici, are cuvântul doamna Lichtenberger uh, din partea verzilor. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Problemele structurale, adesea neglijate, care țin de proporția între unghiul instituțional, au fost menționate în raportul domnului Zaer uh, într-o manieră extrem de competentă. Există un rezumat foarte bun um, și vreau să mulțumesc foarte mult pentru colaborarea care a dus la acest raport. Prin tratatul de la Lisabona avem noi rapoarte, avem uh, de fapt uh, o nouă structură a forțelor și aceste structuri nu pot fi eliminate în culise din nou. Cred că acesta este, de fapt, punctul central pe care trebuie să ne concentrăm. Care a fost ideea când s-a luat această decizie? A fost uh, ideea de a crea o egalitate între Parlamentul European și Consiliu și în ceea ce privește actele delegate și o asigurare a faptului că aceste acte sunt uh, în același timp, că aceste drepturi sunt viabile și în același timp garantabile, chiar în prima lectură. Pentru noi, de aceea, sunt subiecte foarte importante, pentru că este vorba de crearea condițiilor pentru ca să putem cu adevărat să primim documentele la timp pentru a lua deciziile necesare. Și în al doilea rând, faptul că nu există un common understanding pentru anumite, o înțelegere comună pentru anumite subiecte, ci pentru faptul că funcționăm după acorduri care nu mai sunt uh, Subie, nu, mai, nu mai vor, vor fi obiectul unor uh, decizii arbitrare și acesta este un lucru foarte important. Avem nevoie deci de reguli foarte clare, foarte fixe, prin care drepturile Parlamentului pot fi protejate real și nu avem nevoie numai de o luare la, cun, la cunoștință a teoriei. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Zaer, pentru colaborare. Mulțumesc, spune președinte, și întrerupe, va uh, expirat timpul. Iar acum, uh, din partea ECR, domnul Ziobro nu este în sală, însă acum are cuvântul de aceea în numele EFD, domnul Dartmouth. Două minute. sooner than I thought. Um, the um, rapporteur. Mulțumesc. Raportorul are dreptate să facă trimitere la deficitul democratic. Conceptul elitist și anume UE are un deficit democratic care a crescut, crește și după tratatul de la Lisabona va crește și mai mult. Și trebuie să spun că sunt uluit că raportorul, în pofida elocvenței domniei sale, vede în articolul 290 o soluție. Conform interpretării noastre a articolului 290, Comisia are acum posibilitatea de a suplimenta sau modifica legislația. O astfel de posibilitate este una care acoperă foarte multe domenii, este extensivă, cuprinzătoare, deschisă unei interpretări aproape, interpretări aproape nelimitate și susținem că măsurile de protecție pentru folosirea neadecvată a prerogativele astfel delegate Comisiei, deci toate aceste măsuri de protecție sunt insuficiente. Poate raportorul ne va spune de ce stau așa lucrurile când va răspunde. Așadar, avem de-a face cu un transfer suplimentar de prerogative de la Parlamentul ales către Comisia nealeasă în mod direct, asta independent de ceea ce susține că spune Tratatul de la Lisabona. Noi întotdeauna am susținut și continuăm să susținem că Tratatul de la Lisabona nu are legitimitate democratică. Asta în mare parte pentru că nu a avut loc referendumuri sau mai degrabă s-au promis un referendum în Regatul Unit uh, din partea celor trei uh, uh, organe responsabile și această promisiune nu a fost susținută. E vorba de articolul 290, care este așadar produsul tratatului nelegitim de la Lisabona. Crește deficitul democratic și aștept să aud o explicație de la raportor în acest sens. Eu cred că trebuie să ne opunem. Mulțumesc în numele neafiliaților, domnul Hans-Peter Martin, două minute. Danke. Als Grün... Mulțumesc. În calitate de pro-european pasionat, am fost împotriva tratatului de la Lisabona, tocmai pentru că vehiculează astfel de argumente ca cele pe care le-am auzit adineauri. auri pentru că, de fapt, nu creează claritate și transparență așa cum mi-aș fi dorit de la un tratat uh, care urma tratatelor pe care le aveam înainte. Sunt însă realist și cred că trebuie să trăim acum cu tratatul pe care le avem. Este însă foarte important să stabilim foarte clar că articolul 290 permite o marjă de interpretare prin care nu numai uh, Consiliul poate revoca o anumit tip de legislație, ci și Parlamentul. Va trebui să amintim tot timpul de acest drept al Parlamentului, dar totuși este corect ce a spus domnul Leinen înainte, și anume că avem de-a face deja cu mii de acte legislative care se află deja într-o sferă gri a inteligibilităților și că, din nou, anti-europenii, anti vor putea să se folosească de această um, interpretare echivocă. Din nou vorbim așadar de transparență. Mi se pare foarte important ca la punctul 10 să nu uităm că reglementarea pentru transmiterea documentelor trebuie să fie foarte clară. Dragi colegi, um, foarte mulți dintre noi cunoaștem uh, Freedom of Information Act, știm cum se lucrează în uh, Statele Unite, de ce să nu facem un copy-paste? De ce să nu permitem cetățenilor și parlamentarilor să citească documentele direct? fără o intervenție a grupurilor politice, să aibă acces direct la aceste documente. Ar trebui să transformăm acest acces la un drept, dacă tot avem uh, riscul ca mii de acte delegate să nu fie bineînțelese. În acest context aș vrea să ne urez succes. Noi vom uh, încerca să acompaniem această uh, proces uh, în mod uh, concret. Mulțumesc! Văd că nu dorește nimeni să ia cuvântul la Catch the Eye. Doamna Ticău, vă rog, da, aveți cuvântul. în ceea ce privete procesul de delegare de puteri executive către comisie tratatul de la lisabona aduce noutăi iar articolul două sute nouăzeci se referă exact la acest lucru. astfel actele delegate sunt acte cu caracter general care pot modifica elemente neeseniale ale unui act uh, legislativ de bază care alocă practic care dă un mandat pentru delegarea de puteri executive către comisie. practic se stabilete astfel un mandat durata uh, delegării uh, termenul uh, în care parlamentul i consiliul pot face obiecii respectiv condiiile de revocare ale mandatului. parlamentul i consiliul execută un control dar după adoptarea actelor delegate. Uh, de asemenea actele delegate pot fi publicate i în timpul perioadei în care parlamentul european i consiliul pot ridica obiecii dar vreau să vă rog domnule comisar să asigurai o mai mare transparenă i în timpul procesului de elaborare a actelor delegate. mai la nu este cazul. Bun, atunci are cuvântul din nou, acum în numele Comisiei, domnul comisar Șefcovici. Sper că vă prezunți numele corect. Perfectly, Madam President. Thank you very much. Mulțumesc. Dați-mi voie să reacționez la observațiile doamnelor și domnilor deputați. Sunt întru totul de acord cu domnul Leinen că tratatul de la Lisabona a adus modificări fundamentale, așa cum spunea și domnul Saer în raportul său. Dar aș vrea să spun că înțelegem de plin lucrul acesta și că vom trata toate procedurile Uniunii Europene cu respect pentru, în respectul legislației, un lucru fundamental pentru o bună relație de colaborare între instituțiile noastre. În ceea ce privește procedura de urgență, vă asigur pe toți că ne vom folosi de aceasta numai în situațiile cu adevărat excepționale, pentru că dacă ar fi să abuzăm această, de această procedură, sunt convins că am avea o relație foarte dificilă cu instituția dumneavoastră. Apropo de comentariile domnului Coelho și ale doamnei Lichtenberger, vă asigurăm că vom face tot ce vom putea pentru a garanta că veți primi toate documentele la timp, odată cu Consiliul și, desigur, traduse în toate versiunile lingvistice necesare, pentru că când ajungem la problemele financiare și administrative, acum, conform tratatului de la Lisabona, Parlamentul European este pe picior de egalitate cu Consiliul. Mai mult, elaborăm o nouă procedură de colaborare, astfel că Parlamentul European va fi implicat în elaborarea, în pregătirea actelor delegate, ceea ce sper că veți înțelege că reprezintă un uh, nou, o nouă formă de colaborare cu Parlamentul European în noul cadru creat. Apropo de uh, comentariile domnului Dartmouth, apropo de Uh, puterile nelimitate de care s-ar bucura conf Comisia conform articolului 290. Nu, a, nu așa stau lucrurile, cred eu, pentru că organismul legislativ este cel care stabilește dacă sau nu acordă delegarea respectivă Comisiei. Tot Parlamentul poate să revoce această putere sau să formuleze obiecții propunerilor înaintate de către Comisie. Deci, nu cred că intrăm într-o zonă gri, pentru că puterile organismului legislativ și ale comisiei sunt foarte bine delimitate conform regulamentului. Mulțumesc, doamnă, uh, doamnă președinte. Mulțumesc și acum dau din nou cuvântul domnului raportor Saer, vă rog. Uh, uh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc tuturor celor care au participat la această discuție. Mulțumesc pentru cooperarea pe care mi-au arătat-o diferitelor comisii, mai ales Comisiei Envi. Aș dori să-i mulțumesc. Vor fi multe sarcini pe care vor avea de, le înde- de îndeplinit, însă mulțumesc și grupurilor politice pentru o bună cooperare. Avem o luptă cu Consiliul și cu Comisia. Într-adevăr, în perspectivă, ne luptăm pentru drepturile noastre trebuie să punem accentul pe drepturile noastre și să luptăm pentru ele la modul cel mai clar și cred că este mult mai ușor să facem acest lucru dacă colegii din diferitele grupuri politice și din toate comisiile ne împărtășesc părerea. Acest lucru înseamnă că trebuie să vorbim cu o singură voce, să avem o părere unitară. Așadar, dorim să obținem drepturile pe care le avem Comisia vorbea de aliniere, de o accelerare a procedurii și toate aceste lucruri ne pot fi de mare folos. În primul rând, e vorba de un act de delegare legislativă în domenii în care codecizia nu era aplicată anterior și mulți colegi au spus că Totul depinde de accesul la documente și cred că un acord interinstituțional poate să clarifice multe lucruri și multe drepturi aici. Însă e vorba și de o problemă de consultare cu Consiliul. E vorba de o restricționare a drepturilor noastre pe care trebuie să o eliminăm. Însă, dragi colegi, vă sugerez să citiți uh, textul legislativ, altfel nu pot să vă explic uh, lucrurile drepturile noastre trebuie să fie extinse și nu restricționate. În trecut am avut practic foarte puține drepturi și cred că din politețe efectiv ne ascultau ceilalți actori, însă acum avem posibilitatea de a revoca legislația, ceea ce constituie o extindere reală a prerogativelor și drepturilor noastre. Noi avem responsabilitate și drepturi aici. E într-adevăr o extindere a prerogativelor noastre, trebuie să le folosim. Mulțumesc că am încheiat astfel această dezbatere. Votul va avea loc la plenara de la Bruxelles. Liebe Kolleginnen Kollegen. Dragi colegi, trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și anume la întrebarea orală către comisie pe tema siguranța aviației, lista neagră comunitară a transportatorilor aerieni. Are cuvântul